Textele adoptate de la reuniunea din 16 noiembrie sunt publicate. Nu știu dacă există obiecții, văd că nu. Atunci acest uh, proces verbal este adoptat.